Trecem acum direct la explicațiile de vot. Mai întâi uh, pe subiectul Gaza. Domnul Sandberg, vă rog. Doamnă președinte, iau cuvântul pentru a explica faptul că eu am fost doar unul din cinci deputați europarlamentari care am votat împotriva acestei rezoluții. Am făcut acest lucru nu pentru că nu vreau să fie trimise ajutoare economice celor care au suferit în această criză și să li se acorde asistență. Acest lucru este corect. Am votat împotrivă pentru că această rezoluție, ca și majoritatea rezoluțiilor din uh, care privesc Orientul Mijlociu, nu este bună pentru că nu stabilește cea, cine a făcut bine și cine a făcut rău și Uh, din acest motiv, această rezoluție nu ar fi trebuit să treacă. Adevărul este că suntem în situația actuală din Gaza din, din cauza acțiunilor grupului Hamas care au bombardat un stat suveran care are dreptul ca orice stat suveran să răspundă și să își apere cetățenii. Și până când responsabilitatea pentru această criză va fi clarificată în rezoluțiile Parlamentului, aceste rezoluții nu pot să fie eficiente. A venit timpul ca Parlamentul European să spună Hamas că trebuie recunoscut statul Israel, trebuie negociat și eh, trebuie eliminate opiniile antisemite din cartea sa și atunci vom putea începe cu, cu adevărat acest proces. Trecem la raportul Kinnock. Doamna Tomașevska are cuvântul pani przewodnicząca! konieczny jest wzrost odpowiedzialności. Vă mulțumesc. Mi se pare că este necesar să creștem responsabilitatea adulților pentru condițiile în care sunt uh, crescuți copiii. Mă refer la conflictele armate. A, acești copii care sunt recrutați în armată și care suferă în ur- urma și copiilor care suferă în urma lipsei de îngrijiri medicale. Am votat împotriva acestui raport din cauza mențiunei avortului, pentru că se promovează lipsa dreptului de viață. Doamna Sinet are cuvântul. Doamna Sinet? Oh, Trecem la următorul orator, domnul Kamal. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Marea filosofă Whitney Houston a spus că copiii sunt viitorul nostru, să îi educăm și ei ne vor arăta uh, drumul înainte. Ceea ce este interesant în legătură cu acest raport este că aici privim chiar cheia dezvoltării viitoare. Și în acest raport privim dezvoltarea copiilor și nu doar a uh, fetelor, dacă uh, se vorbește și de educația primară. Însă întotdeauna ni se pare că statul deține soluția. Eu îi rog pe so- colegi să se uite la soluțiile care au fost uh, găsite de către un raport al Universității, Universității din Newcastle, un raport prin care Uh, atunci când copiii nu au fost educați corespunzător, părinții au constituit un fond și au putut să substituie cu succes educația de stat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Revenim la doamna Sinet. I'm sorry, I voted against the Kinnock report. Am votat împotriva raportului Kino cu inima grea, pentru că problemele pe care le identifică sunt foarte importante. Se întâmplă tragedii peste tot în lume dar baza acestui raport este Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului și noi facem din ce în ce mai multe uh, acțiuni pe baza unei convenții foarte greșite. Această convenție a fost întotdeauna un compromis, pentru că pe de o parte are destule lucruri bune, dar pe de altă parte are și prevederi absolut nepotrivite. A fost scrisă în 1989 și, de exemplu, uh, prevede dreptul uh, de acces la mass media și la toate formele de comunicare pentru copii și accesul mass media la copii. Asta în uh, o prevedere care a fost introdusă înainte de uh, explozia pedofiliei. Așadar, sunt prevederi extrem de greșite. Convenția de asemenea consideră că statul este singurul arbitru privind cele mai bune interese ale copilului și nu familia deci, practic, părinții nu sunt uh, considerați uh, ca uh, factori de decizie. De asemenea, sunt împotriva avortului care nu are ce căuta menționat într-o declarație despre drepturile copilului. Dragi colegi, vă reamintesc că nu putem uh, avea declarații de vot mai lungi de un minut, așadar vă rog să vă limitați. Domnul Hanna, mulțumesc. Cred că alegătorii noștri ar fi interesați să vadă cât de departe am ajuns. Înainte și imediat după referendumul irlandez, ni s-a spus că Uniunea Europeană nu progresa către o politică externă comună, da și că nu se implica în uh, legea avorturilor și că toate aceste lucrurile erau legate unul de celălalt. În ciuda tuturor promisiunilor pe care le-am făcut legate de nevoia de a asculta pe oameni și de a, face, uh, de a crea politici care să le uh, exprime nevoile și dorințele, uh, acest lucru nu s-a întâmplat și uh, Uh, în această dimineață uh, a avut un exemplu uh, cu discursul președintelui Ceh, care ne-a spus lucruri banale, cum ar fi că o parte a Parlamentului ar trebui să fie în opoziție și o parte să susțină guvernul și că ar trebui să se tolereze alte puncte de vedere. Și când noi spunem acest lucru, ce se întâmplă? Cei de la PPDE se ridică și pleacă. Ei nici măcar nu pot să asculte alte puncte de vedere. Ce exemplu mai bun puteți avea uh, față de privind atitudinea acestui Parlament față de referendumul din Irlanda. Dacă uh, credeți că mă înșel, dovediți că mă înșel și dați ocazia irlandezilor să-și exprime opinia. Mulțumesc. Acum doamna Tomașevska. Pani przewodnicząca, transpoziția... Vă mulțumesc, doamna președinte. Transpunerea directivei 2002-14 în legătură cu comisiile de întreprindere, consiliile de întreprindere europene are o importanță majoră în contextul crizei. Trebuie să uh, se asigure că managementul întreprinderilor respectă justiția socială și că lucrătorii pot să beneficieze de noi calificări și de formări suplimentare. Această directivă trebuie pusă în aplicare în toate statele și am votat pentru acest raport. Vă mulțumesc pe raportul Foyer, domnul Sikierski, raportul Toia, domnul Sikierski. Toiul localnym și regionalnym. Vă mulțumesc. Economia socială este foarte importantă în dezvoltarea regională. Este un element al politicii comune de angajare s-a arătat că această cre- economie creează multe locuri de muncă, 15 milioane de locuri de muncă, un procentaj semnificativ din toate slujbele europene. Trebuie susținută această economie socială și să se reactiveze vechile zone industriale prin crearea de locuri de muncă. Această economie este crucială pentru o bună dezvoltare europeană și pentru a rezolva noile probleme sociale. Această economie locală pune accentul pe economia tradițională, pe activitățile cum ar fi comerțul și producția locală. Din acest motiv, trebuie să susținem această formă de dezvoltare. Doamna Tomașevska? Pani przewodnicząca, nie tylko sytuacja kryzysowa spowodowała konieczność... Doamna președinte, nu doar uh, criza economică ne afectează, trebuie să analizăm rolul diverselor asociații care reprezintă, care alcătuiesc uh, societatea cetățenilor care își uh, are și au un loc în PIB. Cred că fiecare valoare adăugată trebuie apreciată. Sprijin acest raport și aștept o nouă abordare din partea Comisiei care va sprijini această economie socială prin noi proceduri simplificate pentru obținerea de asistență directă din partea Uniunii Europene. Iată de ce am votat pentru. Domnul Kamal are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Citind raportul acesta, am uh, întâlnit definiția economiei sociale și m-a interesat și definiția m-a uimit din două motive. În primul rând, era vorba de obiective instituționale asupra capitalului și apoi principiul responsabilității și solidarității și apoi controlul democratic uh, exercitat de vecini. Nu s-a menționat în niciun fel uh, schimbul liber consimțit între vânzător și cumpărător, care să creeze profit și care să poată fi reinventit pentru a crea noi slujbe. Ce poate fi mai eficient decât un profit care să poată crea noi slujbe? când începem să ne concentrăm asupra așa numitelor nevoi sociale decât asupra nevoii de a crea profit și astfel de a ne asigura că putem crea noi locuri de muncă, sfârșim în uh, capcana de pe, despre care vorbea marele economist Hayek și despre care vorbea și Hannah Arendt, și anume uităm despre profit și începem drumul către servitute. Din acest motiv sunt împotriva acestui raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Raportul Pații, doamna Doyle. Thank you, Madam Vă mulțumesc, doamna președinte. Îmi face plăcere că tratăm sănătatea mentală ca o prioritate în acest Parlament. Cel puțin o persoană din patru va trece printr-o boală mentală legată de depresie, cel puțin o dată în viață. Multe state membre, inclusiv în uh, statul meu, există o teorie că multe dintre aceste măsuri sunt doar pe hârtie. Aceste măsuri există uneori și în legislația noastră însă aplicarea acestor servicii pentru sănătatea mentală nu este corespunzătoare. Există o diferență foarte mare între teorie și între rapoartele noastre și ceea ce se întâmplă în realitate. Serviciile pentru sănătatea mentală uh, sunt în continuare o cenușăreasă a politicilor de sănătate din majoritatea statelor membre. Acest lucru trebuie să se schimbe. Vă mulțumesc, doamna El. Unul dintre patru persoane suferă de tulburări mentale cel puțin o dată în viață. 8 din cele 10 principale cauze ale uh, disabilităților sunt cauze mentale, iar acestea au um, un uh, efect și asupra celor care nu sunt afectați direct. Iată de ce trebuie uh, să actualizăm legislația în acest domeniu care poate duce la sensibilizarea privind unei bune sănătăți mentale. Iar mesajul pe care încerc să-l, să tra- transmit uh, alegătorilor mei este că uh, că mass media, școlile, toate joacă un rol foarte important în sensibilizarea publicului. În egală măsură însă avem uh, mai multă, nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu și mai multă interacțiune între problemele de sănătate fizică și mentală și modul în care am putea finanța proiecte pentru sănătatea mentală din cadrul Fondului pentru Dezvoltare Regională și Fondului uh, Social European. Trebuie să existe climat de lucru sănătos uh, um, pentru că Uh, locul de, situația de la locul de muncă poate reprezenta una din cauzele tulburărilor mentale. Mulțumesc foarte mult! Din nou, doamna Tomașevska. Procent to efect chorób. Vă mulțumesc. 10% din sinucideri decurg din maladiile psihiatrice. Numărul de persoane atinse de depresie crește pe zi ce trece. Există și boli cauzate de stres și de viteza vieții moderne. Populația din ce în ce mai îmbătrânită duce la o nevoie din ce în ce mai mare de servicii de sănătate. Trebuie să fie susținute familiile celor bolnavi. Aceste lucruri sunt foarte importante și de aceea am susținut acest raport. Doamna Senat, am votat pentru acest raport, dar am considerat că am ratat o ocazie aici, în cadrul comisiei mai ales, de a include o recomandare privind interzicerea totală a metodei cu electroșocuri care se folosește încă în multe țări europene. Un alt punct față de care am mari dubii este uh, Uh, tendința de a evalua copii de vârste mici în uh, legătură cu probleme mentale și uh, tratarea lor cu medicamente. Deși raportul nu merge chiar atât de departe, există totuși o referință la evaluarea psihiatrică a copiilor cu vârste mici. Cred că mulți copii, dacă evaluezi, copiii sunt copii și n-ar părea chiar normal. Și totuși ei se dezvoltă până la urmă bine. Cred că problema și întrebarea cheie pe care trebuie să ne o punem față de creșterea problemelor de natură mentală este de ce uh, uh, se mulțesc aceste probleme, mai ales uh, sinuciderile. Poate nu lăsăm noi societatea să se dezvolte într-un mod care să le permită oamenilor să trăiască sănătos, trebuie să ne gândim foarte mult despre societatea pe care o creăm și despre cum este ea. Mulțumesc, trecem acum la raportul Berg. Domnul Rutoviț, vă rog pani przewodniczący! drodzy państwo! jestem przeciwny rezolucji. doamnă președinte doamnelor și domnilor sunt împotriva aceast acestei rezoluții din următoarele motive. La ora actuală ne confruntăm cu o criză, iar instituțiile au alte probleme urgente de soluționat. În al doilea rând, costurile sunt foarte ridicate, iar costurile acționează uh, împotriva uh, cetățenilor europeni, împotriva, iar noi dorim să ajutăm victimele terorismului, nu dacă dorim ca această chestiune să devină un scandal politic, cred că am văzut foarte bine că lucrurile nu au dus la nimic și uh, europenii până la urmă au plătit prețul pentru toate acestea. Dacă, uh, și trebuie să nu uităm acest lucru. Doamna Doyle are cuvântul. Thank you. Um... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, susținut uh, raportul doamnei Ramos privind cercetarea aplicată asupra acestei chestiuni. Asta include utilizarea metodelor de conservare a stocurilor de pește o problemă vitală, de altfel pentru a avea o abordare echilibrată și utilizarea cucerilor științei nu va face altceva decât să ne ajute să ne îndeplinim mai bine sarcina. Oricât aș aprecia raportul, aș vrea să vă avertizez că în, aceste, în această situație economică dificilă trebuie să evităm uh, suprapunerea eforturilor uh, să ne asigurăm că nu facem la nivel comunitar lucruri pe care ar trebui mai bine să le facă statele membre. Vă mulțumesc, mulțumesc doamna Doyle, domnul Kamal. Thank you very much, Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dacă uh, ne uităm la cercetarea aplicată, ar trebui să uh, vedem și defectele politicii de pescuit. Timp de zeci de ani a fost destinată să asigure durabilitatea industriei de pescuit. Și trebuie să ne gândim și la uh, abordarea bazată pe proprietate care se folosește în Noua Zeelandă, prin care cetățenii sunt motivați să mențină aceste resurse, în care prin acest sistem există o cotă individuală putem, putem aplica, bineînțeles, cercetările noi, dar dacă continuăm să avem un sistem prin care, contrar inovațiilor, guvernul le spune pescarilor individual în detaliu cât au voie să pescuiască, aceste cercetări vor fi inutile. Este vremea să eliminăm politica comună de pescuit. Pentru raportul Burke, doamna Gill, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În situația de criză care ne confruntăm la ora actuală, acest raport uh, este exact ceea ce, ceea ce avem nevoie. Aceste reduceri vor ajuta pe cei care au mai, cea mai mare nevoie de ele. Cei care Uh, sunt nevoiași. Acest raport se referă la crearea de locuri de muncă, iată de ce îl sprijin. Și uh, se dorește prin acest raport să ne asigurăm că locurile de muncă nu dispar pe piața neagră și sper că va fi pus în aplicare cât mai curând cu putință, mai ales în regiunea mea. Trebuie să uh, subliniem că trebuie să permitem statelor membre să reducă TVA-ul asupra unor anumite produse pentru a da un stimulent uh, produselor ecologice. Acesta este un instrument de piață care va aduce cel mai multe beneficii. Reducerea TVA-ului este folosită pentru încurajarea cumpărării produselor ecologice și uh, eficiente din, din, de vedere energetic, iar scăderea prețurilor acestor produse va ajuta foarte mult lucrurile. Țara mea a redus TVA-ul cu 2,5% până în 2010 și sper că alte state îi vor urma exemplul. Mulțumesc, doamna Luling. Euh, doamna președinte, euh, singura bătălie pe care sigur o vom pierde este bătălia în care nu ne implicăm. Atunci când vizăm introducerea unei rate de TVA redusă pentru uh, hainele pentru copii, de exemplu, am vrut să lansăm un semnal puternic pentru Comisie și pentru Consiliu și am reușit cu o mică excepție. Amendamentul împotriva taxei birocratice de a se aplica o rată diferită de TVA pe aceeași factură a fost respins cu o mică majoritate. De asemenea, nu este posibil să se aplice uh, această ta- taxă, această rată redusă a TVA-ului în domeniul restaurantelor care vând uh, bere sau nu. Uh, știu că unii colegi nu au înțeles sensul amendamentului nostru și uh, Parlamentul trebuie să trimită un semnal puternic în acest sens și este foarte bine că am perseverat în grupul nostru pentru a combate mania uh, greșită a taxării confiscatoare promovată de stânga. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum trecem la rezoluția în legătură cu CIA, domnul Somberg. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acesta este, într-adevăr, uh, problema cea mai dificilă, poate, pentru o societate liberă. Cum reușești ca societate liberă să lupți cu cei care încearcă să te distrugă? Și aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm. Trebuie să realizăm un echilibru. Sigur că trebuie să protejăm drepturile omului, sigur că procesul uh, juridic trebuie să fie respectat, dar uneori, în lumea în care trăim, este necesar să iei măsuri extraordinare. Și nu putem în Europa și în țările europene să ne bazăm doar pe Statele Unite și pe faptul că acestea vor face acest lucru. În prezent, în țara mea, există un proces uh, în care sunt opt inculpați, acuzați că au încercat să arunce în aer avioane transatlantice. Nu știu dacă sunt uh, vinovați, dar știu că acel uh, complot nu a reușit și trebuie să ne asigurăm că societatea liberă are instrumentele și mijloacele de a lupta și de a învinge pe cei care doresc să o distrugă. Dacă nu facem asta, uh, i-am trădat pe oamenii care ne-au trimis aici să, reprezint, să reprezentăm. Mulțumesc, domnul Rutoviț. Przepraszam, na ten temat się już wypowiedziałem. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu tocmai am luat cuvântul privind acest subiect. Mulțumesc. La raportul von Vogel, domnul Berg. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am recomandat uh, delegației irlandeze să se abțină la uh, votul acest raport pentru că Irlanda și-a menținut neutralitatea și s-a stipulat acest lucru în protocol. Poziția noastră privind această chestiune și implicarea noastră în Uniunea Europeană. Pentru desfășurarea trupelor, noi avem nevoie de mandat ONU, de aprobare a guvernului și a Parlamentului. Iar acest lucru va continua și sub tratatul de la Lisabona. Ceea ce, înseamnă că, ceea ce nu înseamnă că Eh, Irlanda nu doresc să-și asume rolul. Am fost foarte implicați în misiuni de menținere a păcii în CIA, de pildă, care s-a bucurat de succes și care a primit mandat ONU. ONU nu a putut furniza trupe, iar Uniunea Europeană a intervenit pentru a umple acest gol, iar acest mandat va expira pe 15 martie. Am avut o misiune de menținere a păcii eh, atât de succes de 11 luni, iar Irlanda va continua să își aducă contribuția la menținerea păcii uh, sub egida ONU sau a Uniunii Europene. Mulțumesc. Trecem la raportul Vatenen, domnul Cana. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am votat în favoarea paragrafului 43 din raportul Vatanen doar din cauza coleg- amendamentului oral al domnului Landsbergis pe care, care a fost adoptat. Cu toate acestea, îmi declar susținerea pentru versiunea originală a paragrafului 43, care în propunerile de securitate pe care le-a avansat uh, Federația Rusă, ar amenința credibilitatea structurii noastre și ar afecta relația între Uniunea Europeană și SUA. După ce am asistat la ședința Comisiei Cooperare UE-Rusia, am ajuns la concluzia că nu trebuie să trecem cu vederea realitatea brutală și anume că obiectivul strategic al Federației Ruse este să împartă partenerii din Uniunea Europeană între cei buni și cei răi și să ia puterile NATO. Vă mulțumesc, domnul Stomberg, din nou. Doamnă președinte, salut ocazia de a vorbi pe scurt despre acest subiect datorită uh, discursului absolut uh, strălucit pe care l-a ținut aici uh, președintele ceh, care ne-a reamintit de istoria țării sale și altor țări din Europa de Est, ocupate de naziști și apoi de către comuniști. Și asta demonstrează importanța vitală a NATO și a păstrării acestei organizații. Uniunea Europeană are un rol de jucat, dar principala apărare a vestului este în continuare NATO. Și asta pentru că NATO reprezintă alianța noastră cu Statele Unite ale Americii și una dintre trăsăturile neplăcute ale acestui Parlament, care se manifestă pe atâtea subiecte, este Uh, antiamericanismul uh, sublimat sau mai puțin sublimat uneori. Statele Unite au, uh, sunt cauza pentru care noi putem vorbi astăzi aici în libertate și NATO rămâne o alianță vitală pentru anii viitori. Mulțumesc, domnul Kamal, din nou. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. În secolul trecut și chiar în secolul acesta, până acum, NATO a ajutat la menținerea păcii și totuși, uh, unii membri ai Parlamentului doresc să sublinieze această instituție care ne-a permis cooperarea cu Canada, America și unele țări europene. Și cum se face această subminare? Nu doar prin atacuri la adresa NATO, dar prin uh, uh suprapunerea instrucțiunilor. Iar acum uh, uh, există uh, experți eh, americani, canadieni și europeni care se întrunesc sub umbrela Uniunii Europene, ceea ce eh, reprezintă o temelie a eh, structurii de apărare a Uniunii Europene. Este o irosire de resurse. Haideți să nu uităm că NATO înseamnă împărtășirea răspunderii, iar dacă dorim un mecanism de apărare european și numai atât, atunci doar uh, Marea Britanie și Franța vor uh, partaja răspunderea. Să nu uităm uh, că rolul NATO este foarte important și sperăm să continue pe viitor. Domnul Berg? Vrem doar să adaug la ceea ce am spus până acum că vrem ca tratatul de la Lisabona să fie aprobat în Irlanda și ne vom menține neutralitatea sub tratatul de la Lisabona. Acesta nu ne va schimba poziția. Vom cu- continua să ne păstrăm rolul în misiunile de pace odată ce avem mandatul ONU. Suntem pregătiți să ne asigurăm un rol activ în păstrarea păcii. Vă mulțumesc, domnul Athard. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să explic faptul că în legătură cu amendamentul 17 care a venit după amendamentul 45, atât eu cât și colegul care stătea lângă mine, domnul Greg, am, votat să, am vrut să votăm în favoarea demilitarizării spațiului, dar din nefericire în acel moment am fost uh, distrași de o altă persoană și nu am votat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Trecem acum la raportul Napoletano. Domnul Muzumeci. Grazie, signora Presidente. A 14... Mulțumesc. La 14 ani de la conferința de la Barcelona se pune în aplicare parteneriatul Uh, mediteranean și contribuția noastră este una foarte slabă. Dacă vrem să evaluăm rezultatele de până acum în raport cu angajamentele financiare, acest drept este un drept al Parlamentului și Comisia are dreptul să facă un astfel de raport. Știm că drepturile civile nu sunt protejate în această regiune euroafricană și că drepturile omului nu sunt respectate. Acestea rămân un deziderat la nivelul regiunii. Se alimentează în continuare fluxul de refugiați clandestini, în special în țara mea, în Sicilia în special, și cred că această zonă de acces accentuează diferența între regiunile sărace și cele bogate. În legătură cu amendamentul 26, grupul meu a exprimat o opinie favorabilă procesului de la Barcelona, însă acest, acest raport este ține de speranță în uh, mijlocul scepticismului pentru acest raport. Acest proiect este foarte important și aș dori să-l prezint una dintre prioritățile politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Vreau să ridic câteva aspecte care sunt foarte importante. În primul rând, promovarea democrației și a drepturilor omului pentru a asigura o mai bună stabilitate politică în această țară și respectul drepturilor fundamentale. În al doilea rând, e nevoie de integrare economică și extinderea zonei de liber schimb, ceea ce va permite tuturor uh, părților un acces mai bun la noile piețe, ceea ce reprezintă un lucru foarte important în contextul crizei economice. Securitatea și stabilitatea în Europa reprezintă un al treilea aspect, inclusiv securitatea energetică. Va trebui să restabilim aprovizionarea cu gaz a Europei și să obținem o mai bună diversificare a rutelor de tranzit. În al patrulea rând, e nevoie de un învățământ mai bun și mai bune schimburi culturale toate acestea merg mână în mână și duc către o viziune și o imagine îmbunătățită a Uniunii Europene în Est. Acest parteneriat are nevoie de o nouă dezbatere în Parlament. Domnul Corbett, pentru raportul DAL. Vă mulțumesc. Cu mare plăcere am votat pentru acest raport și îi urez multă sănătate doamnei Dal, care este în concediu de maternitate. A fost uh, disponibilă să joace un rol constructiv în uh, acest raport și în activitatea Parlamentului, spre deosebire de colegii lor, de uh, colegii săi de partid, care nu au fost raportori pentru niciun fel de raport după ce 26 dintre ei au fost aleși din partea Partidului Britanic UKIP în Parlament. Aceștia nu vor să se angajeze în munca în care ne angajăm noi, să uite de diferențele din acest Parlament și să se asigure că legislația este examinată și respectată în toate statele membre. Tot ceea ce vor să facă acești membri este să fie uh, împotriva a tot ceea ce se întâmplă aici. Mulțumesc, domnule Corbett. Am primit din partea Consiliului patru poziții comune împreună cu motivele pentru adoptarea lor, precum și pozițiile comisiei. Aceste titluri vor fi vor apărea în procesul verbal și Parlamentul va putea începe adoptarea mâine 20 februarie 2009.